Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Doamnelor și domnilor, începem ședința de astăzi. Ne uh, reluăm voturile. Toată lumea a depus ieri eforturi, am uh, înaintat foarte mult și putem, uh, sper, să continuăm în același ritm pentru a termina uh, înainte de pauza de prânz. Uh, ceea ce uh, ne-ar uh, permite să avem după masa liber. Am fi liber să facem activități cu caracter bugetar sau de altă natură. O să facem un mic bilanț. Uh, la votul de ieri trebuie făcute câteva corectări. Raportorul să ne spună de ce este, despre ce este vorba. Și după aceea în conformitate cu deciziile adoptate ieri, vom trece la votul categoriei 5 pentru celelalte instituții. Raportul colegului Derek Von. Și după aceea va trebui să votăm 1A, 1B și categoria 4. Și vom termina cu proiectele pilot și cu acțiunile pregătitoare. Domnule raportor, Am înțeles că vreți să faceți o clarificare, o rectificare în legătură cu votul de ieri. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, când am votat uh, la rubrica 3B, trei linii în legătură cu programele Youth in Action, European Euro Citizen și Info Outlet, am votat uh, un milion angajamente și plăți, dar la coordonatori am hotărât să adăugăm un milion de euro, dar textul pe care l-am votat a fost cel al Consiliului. Deci uh, a lipsit milionul în plus. Cred că trebuie deci să rectificăm. Dacă sunt colegii de acord, să considerăm că votul de ieri să se adauge uh, propunerii Consiliului. Deci, valabil să fie acordul la care s-a ajuns la ședința coordonatorilor. C'est cela. Donc, euh... Așa este. Liniile pe care le-ați uh, citat, Youth in Action, Iată, vreau să mă asigur că nu a rămas, nu persistă nicio neînțelegere, pentru că ieri a domnit o anume neînțelegere, o anume confuzie în timpul votului. În general, pentru anumite linii a existat un acord între coordonatori al ieri pentru a merge mai departe uh, decât proiectul de buget. Și așa a fost pentru sau, și va fi valabil și în această dimineață pentru anumite linii din categoria 1A și din categoria 4. Și pentru liniile din categoria 3B pe care le-ați citat. Deci, am uh, rezolvat problema pentru 3B și acum vom uh, supune la vot celelalte categorii. Vă mulțumim, domnule raportor. Cu toții, sper, aveți uh, cardurile de vot. aș dori să-i rog pe colegii din grupul meu dacă am voie sau când am voie să votez și când nu. Mi se spune că în principiu pot vota pentru că colegii de la PP uh, sunt mai leneși, nu s-au trezit, vor să o probabil mai târziu. Și începem cu Other Sections. Cu toții aveți uh, listele de vot, sper. Alors, nous commençons. Începem acum cu rezultatul sau cu partea principală a activității noastre. E vorba de sau baza activității noastre, rezultatul acordului de la uh, reuniunea de conciliere cu biroul Parlamentului. Începem cu bugetul Parlamentului și, deci, toate amendamentele au fost depuse de către raportorul nostru, împreună cu acordul coordonatorilor, în numele biroului. Așa procedăm uh, noi în prezent cu biroul și mi se pare un mod de uh, lucru foarte uh, inspirat. Deci vă propun să votăm în bloc primul tabel, însă există un amendament oral cu privire la Casa Istoriei Europene. Pentru aceasta dau cuvântul raportorului. Yeah, yeah. Thank you, Chair. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine ați subliniat, amendamentele de la pagina 2 din documentul colegilor reflectă, colegilor reflectă uh, compromisul rezultat în urma concilierii. Am ajuns la am început cu 1,9%, incluzând costurile pentru Croația, aderarea Croației, dar nu s-a făcut trimitere la Casa Istoriei Europene. Și la conciliere am decis să reducem banii care vor fi alocați casei istoriei europene cu 5,3 milioane de euro. Amendamentul oral spune că reducem creditele la 347 cu 5,3 milioane de euro pentru Casa Istoriei Europene, în urma acordului la care s-a ajuns la conciliere. Mulțumesc! Bine, sper că e clar pentru toată lumea. Alors, à partir de là, je vous propose de voter. Vă propun să votăm toată această pagină în bloc, inclusiv amendments on text, pentru că acestea reflectă acordul din conciliere. Deci toate amendamentele la bugetul Parlamentului vor fi votate în bloc. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt abțineri. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze. James. James se abține. Uh, va fi consemnat la procesul verbal. Aș dori să-l felicit rapor, uh, raportorul pentru uh, munca foarte grea pe care uh, a trebuit să o depună. După aceea mai există câteva amendamente care ar trebui să fie votate separat. În primul rând, un amendament în numele biroului care uh, aduce o clarificare tehnică uh, uh, necesară datorită regulamentului financiar. Domnule raportor, cred că doriți să ne prezentați acest amendament tehnic, nu-i așa? I think you've just summed Cred că tocmai l-ați rezumat dumneavoastră, domnule președinte. Este un amendament tehnic ca să reflecte ceea ce este stipulat în regulamentul financiar. Practic, uh, oferim uh, posibilitatea de a avea clustere de fonduri. Este doar un amendament tehnic, după cum am spus, și sper că colegii pot să-l sprijine. Merci bien. Mulțumesc. Nu cred că sunt probleme. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, o abținere, se adoptă. Amendamentul oral următor. Următorul amendament oral care corespunde uh, celui de-al treilea a fost retras, dar trebuie să votăm trei amendamente Ok, vous nous expliquez les trois amendements qu'il faut voter. Puneți care sunt cele trei amendamente, vă rog. Mulțumesc. La pagina 2 veți vedea trei amendamente pe care trebuie să le votăm cu privire la acest text. Primul este un amendament ECR cu privire la transparență și răspundere pentru uh, alocați, indemnizație de cheltuieli generale apoi 3, 2, 4, 8 cu privire la acea sumă adițională de 1000 de euro pentru film documentar cu privire la Europa de Est. Mulți ar spune că în vremuri bune am putea să cheltuim 200.000 de euro pentru asta, dar acum nu este cazul. 3. Avem în al treilea rând avem un amendament de la AFCO care ne spune că, dat fiindcă se apropie alegerile europene, să alocăm o sumă de bani către ONG-uri care se ocupă de acest subiect. Din punct de vedere administrativ, cred că se cauzează câteva probleme. În primul rând, pentru că acest lucru poate să contravine regulamentului financiar și, în al doilea rând, va fi foarte dificil de implementat acest uh, amendament. Cine primește banii, cum sunt cheltuiți banii, așa că sugerez să votăm împotrivă. Deci, pentru cele trei amendamente, uh, aviz negativ din partea raportorului. Est-ce qu'on peut faire un bloc? Put Put... Non. Aha. Putem vota în bloc? Nu. Bine, iată, uh, este tendința anarhistă a comuniștilor. Primul amendament este 553. Raportorul e împotrivă, cine pentru? Patru voturi, cine împotrivă? Majoritatea abțineri se respinge. Amendamentul domnului Sonix. Raportorul e împotrivă. cine pentru? PPE-ul împotrivă. Puținii membri care nu fac parte din PPE. Abțineri, două, se respinge. Amendamentul AFCOA, raportorul e împotrivă. cine e pentru? ALDE. Cine împotriva? Celelalte grupuri. Abțineri. Alda. Se respinge. Deci toate aceste amendamente sunt respinse. Mulțumesc, domnule raportor. Am terminat cu Parlamentul. Trecem la Curtea de Justiție. Putem vota în bloc amendamentele pentru Curtea de Justiție. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Am terminat și cu Curtea de Justiție. Curtea de Conturi acum. Votăm în bloc. Uh, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, în ceea ce privește ombudsmanul sau mediatorul european, uh, un amendament oral. Vă rog, domnule raportor. Yeah, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ombudsmanul a avut un post care a fost uh, retras de către Parlament. Uh, e vorba de postul de contabil și acum mediatorul spune că trebuie să numească singur un uh, contabil. Nu mă deranjează asta. Bun, nu sunt întrebări în legătură cu acest amendament oral. Atunci vă propun să votăm toate amendamentele referitoare la mediatorul european cu acest amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? Două voturi. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, um, autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Dăm pagina. Pentru Comitetul Economic și Social. Votăm în bloc amendamentele. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pentru Comitetul Regiunilor, votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă de asemenea cu aceeași majoritate. Dăm pagina. Serviciul pentru acțiune externă. Votăm în bloc cine pentru. Împotrivă. Două voturi, trei voturi, abțineri. Guie este împotrivă. Abțineri, se abține. Trei voturi împotrivă și o abținere. Avem vot separat pentru amendamentul 572. Domnule raportor, sunteți pentru sau împotrivă? 572. Împotrivă. Cine este pentru? Verzi. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 462. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? Verzi și conservatorii și GUE. Cine este împotrivă? Majoritatea, abțineri, se respinge. Avem apoi o listă de amendamente care au fost retrase și apoi pentru am încheiat voturile pentru celelalte instituții. Felicităm raportorul. Donc nous allons prendre maintenant... Acum începem cu categoria 1A. Uh, vous souhaitez intervenir, monsieur... Doriți să luați cuvântul, domnule raportor, vă rog. Vă rog să ne prezentați votul 1A. Sulla rubrica 1A. La rubrica 1A am uh, hotărât la ședința coordonatorilor să acceptăm solicitarea de flexibilitate pentru o sumă totală de 50 de milioane de euro. Pe decursul votului s-ar putea să mai reducem bugetul față de ce um, stabilisem pentru diferitele limit, linii. Eu aș propune că în cazul reducerilor uh, pe anumite linii, uh, pentru a nu reduce suma de flexibilitate de 50 de milioane de euro, aș propune să adăugăm uh, uh, sume la linia pentru lifelong learning, învățarea de lungul întregii vieți, uh, la care multe din grupurile politice au uh, cerut sume suplimentare. Très bien. Bine. Cred că toată lumea a înțeles, sper că toată lumea a înțeles această propunere foarte bine. Atunci începem cu votul în bloc al compromisului. Doar votăm doar cifrele primul subbloc, care corespunde liniilor pentru care vrem să depășim proiectul de buget. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Se adoptă. Al doilea subbloc, care ar corespunde restabilirii proiectului de buget. Cine este Pentru împotrivă, două abțineri, o abținere. Se adoptă de asemenea. Al treilea subloc, care este reluat la, la tabelul 3 din anexă. Cine este pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă, abțineri. ECR-ul se abține. Vă mulțumesc. Se adoptă. Avem acum o serie de voturi separate care nu sunt acoperite de amendamentele de compromis. Întâi avem un amendament al grupului GUE 706 care este identic, identic cu celelalte. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul GUE? Nimeni. Ba da, doamna Andrasi. Ce scuze. Împotrivă. Mulțumesc, abțineri. GUE se abține. Deci, aceste amendamente sunt respinse. Amendamentul verzilor 993, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Verzi? Doamna Andreasen, domnul Arton. Cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se respinge. Acum avem alte amendamente. 600 de la GUE. Raportorul este împotrivă. Cine e pentru? 3, 4. Cine împotrivă? Mulțumesc, abțineri, se respinge. Amendamentul doamnei Vertman. 41-39. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? 4, 5 voturi pentru, împotrivă. Mulțumesc, abțineri, se respinge. Amendamentul 103 de la Econ, și de la ECR. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Cine împotrivă? Mulțumesc nimeni. Abțineri se adoptă cu unanimitate felicitări autorilor. Amendamentul GUE 695. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Amendamentul ECR 599. Raportorul este împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. ECR-ul nu a participat la vot. Amendamentul GUE 44-87. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Specialiștii și GUE. Cine e împotrivă? Celelalte grupuri. Abțineri se respinge. Trei amendamente. Acum. 878. Identice. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate este respins. Acum avem amendamentul regii 351. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Liberalii și domnul Harton. Abțineri. Mulțumesc. Se adoptă. La linia următoare avem 677 de la GUE. Cine este pentru? Doamna Andreasen, domnul Hartog și Versi. Cine e împotrivă? Ceilalți? Abțineri? Se respinge. Amendamentul verzilor 964. Raportorii împotrivă. Cine e pentru? Aceiași ca și înainte împotrivă. Abțineri? Se respinge de asemenea. Amendamentul 4166 al doamnei Vetman. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Aceeași ca și înainte, împotrivă, aceeași ca și înainte, deci se respinge cu aceeași majoritate. Trecem la linia următoare. Avem un amendament de la IMCO 541, amendament oral al raportorului. Domnule raportor. Il uh, relatore su Raportorul uh, privind acest aspect cere să se voteze punerea în rezervă a unui milion și jumătate de euro, nu mai puțin. Da, un milion și jumătate de euro. Și condițiile pentru eliberarea rezervei sunt cele din amendamentul oral pe care pot să vi-l citesc dacă doriți. Tout le monde l'a sous les yeux, hein, les Îl are toată lumea în fața ochilor aceste condiții. Uh, uh, alors, qui est en faveur de... Cine este pentru această propunere cu amendamentul oral al raportorului? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni abține Cu unanimitate de voturi Uh, comisia e uh, prezentă, salutăm prezența reprezentantului său. Sper că a luat act de acest vot uh, și de condițiile legate de ridicarea rezervei. Trecem acum la amendamentul 45-77 al doamnei Gresle. Raportorul e împotrivă. Încă a dispărut pentru că amendamentul e caduc. <laughs> Purtăm doliu și trecem acum la comentarii. Amendamentul ALDE 742. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul ALDE 743. Raportorul este împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Avem nevoie de un vot electronic, o să încălzim mașinile și eu pot vota, da? E corect? S-a deschis votul. S-a deschis votul, vă rog să votați. Sunt tot mai multe carduri și tot mai puține voturi, e destul de ciudat. S-a închis votul. Ați avut două probleme, din câte am înțeles. Sunteți pentru sau împotrivă? Împotrivă. Alda, sunteți pentru sau împotrivă? Deci, vă uh, anulați reciproc. 18 voturi pentru sau 19 pentru, 16 împotrivă, deci majoritatea este pentru. Vă rog uh, să încercați să schimbați locurile dacă aveți probleme cu uh, consolele sau dacă vă anulați uh, sistematic reciproc, nu are rost. Trecem acum la 42.55 al domnului Darten. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? O abținere? Se adoptă. 620 al GUE, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 387 al Comisiei Transportul. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. 673 de la GUE. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. GUE, grupul GUE este izolat. 41, uh, 61 al, domnul, al doamnei Fertman pentru a aduca epilepsia raportului împotriva epilepsiei. Cine e pentru? Liberalii, grupul GUE și domnul Hartong. Cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri, se respinge. amendamentul 744 al grupului ALDE pentru a stabili uh, un uh, parteneriat uh, cu privire la apă. E foarte interesant. Nu-i place raportorului acest parteneriat în piscină. Cine este pentru? Poate că ar fi mai bine să ne uităm la acest parteneriat în cutia electronică. S-a deschis votul. Vă rog să votați. un socialist uh, votează în plus, avem un socialist în plus la, în piscină. Deci, vă rog să vă abțineți cel puțin un socialist. S-a închis votul. 18 la 18, amendamentul a fost respins. Să nu uităm că votul este secret. Nu prea se știe cine a votat uh, pentru. Amendamentul 773. Cine, raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 774. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că majoritatea e împotrivă, dar prefer să verificăm. Verificăm electronic, deci 774. Servicii și uh, produse inovatoare, vă rog să votați. S-a închis votul. 17 pentru, 18 împotrivă, o abținere se respinge. 965 uh, al versilor cu privire la centralele nucleare. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru versi? Grupul GUE și Francesca. Pe compropriu. Cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Se respinge. 966 din partea versilor, raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Uh, aceeași ca și înainte. Cine e împotrivă, aceeași majoritate, abține să respinge de asemenea. 10.48 de la IMCO. Pentru a schimba un titlu, raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, 55 de la Comisia Cult. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum dăm pagina 899. Support Brain Trust. E caduc, deci nu avem Brain Trust. 43-41 al domnului Gont, al doamnei Gont, îmi cer scuze, spune președintele. Raportorul e împotrivă, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 42.50 al domnului Gaie. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge de asemenea cu aceeași majoritate. 550 de la F, de, e, e, IFT. Raportorul e pentru. Cine e pentru? împotrivă. Cred că majoritatea este pentru, dar cred că e mai bine să verificăm. Votăm acum 550 de la EFD. Vă rog să votați. Mai votați, vă rog. S-a închis votul. 21 pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Rezervele acum. Avem un vot pe părți cu o primă parte 1,5 de mii. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Liberalii? Și doamna Andreasen. Abțineri? Verzii? Prima parte uh, se adoptă. A doua parte până la European Central Bank. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Liberalii și Versi. Abțineri? Doamna Andreasen. Se adoptă. Celălalt a fost retras. Am terminat cu 1A. Bien, alors, nous allons prendre le 1B. Trecem la 1B. Înainte de a vota 1B, v-aș propune să revenim la ceea ce am vorbit ieri. Ne-am uh, întrebat cum trebuie calificate persoanele din uh, comunitatea turcă din Cipru. Socialiștii ne-au distribuit un document în care, dacă bine am înțeles, propun o soluție. Nu știu dacă este cea mai adecvată din punct de vedere politic, dar oricum este una elegantă the knowledge of civil society about the EU and its acquis, and in order to improve skills on how to apply for and implement EU funding. Uh, vous voulez prendre la parole, Goran? Goran, doriți să luați cuvântul? Doar ca să vă explic ce facem. Cum numim comunitatea uh, cipriotă turcă? Uh, și de ce am șters această parte pentru a avea un text mai neutru. Am verificat și cu celelalte grupuri politice și mi se pare că toată lumea e acum de acord. Este o formulare foarte elegantă. Marinarii uh, explică că uneori trebuie cât mai puține pânze în vânt Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci uh, păstrăm această formulare, am votat-o, nu revenim asupra cifrelor, asupra obiectivului um, acestei, acestui ajutor financiar. E vorba de formulare. Acum, Trecem la 1B, e vorba de pagina 71, se pare. În partea de jos a paginii 71, Doriți să luați cuvântul pentru a prezenta uh, rubrica 1B, domnule raportor? Credo, președinte. Domnule președinte, cred că pentru a um, vota mai eficient, uh, dacă doriți. Am putea vota în bloc toate liniile de la um, 1B, pentru că nu există diferențe între pozițiile grupurilor, cu excepția liniei privind asistența tehnic, tehnică în uh, zona Mării Baltice. În rest, uh, putem vota în bloc. Euh, alors, le, le secrétariat me dit que... Secretariatul îmi spune că riscăm un lucru. Având în vedere că nu am pregătit astfel votul, uh, riscăm să pierdem din vedere o linie. Așa că am putea mai întâi să votăm global, conform propunerii raportorului, pentru a vedea că uh, este o majoritate, pentru că atunci când se revenirea la propunerile din proiectul de buget, um, suntem de acord. Și apoi, pe scurt, să trecem prin fiecare linie pentru a nu uita nicio linie. Deci, sunteți de acord cu principiul că de fiecare dată când raportorul propune să se revină la cifrele din proiectul de buget, suntem de acord. Să vedem dacă avem majoritate pentru asta. Cine-i pentru? Împotrivă? Patru voturi. Abțineri? Bun, acestea fiind spuse, la sfârșitul paginii 71, am uh, văzut deja aceste lucruri ieri. E vorba de credite administrative. Apoi, Fondul Social European, nu trebuie să votăm. Mm, partea de sus a paginii 72. Apoi, uh, Fondul Social European Convergență, de asemenea, nu trebuie votat. Ba da, Trebuie votat. Fondul Social European, convergență, aici nu se revine la proiectul de buget, deci trebuie să votăm amendamentul 730 de la GUE. Cine-i pentru? Împotrivă? Alda, sunteți pentru sau împotrivă? Pentru. Împotrivă cine e? Abțineri? Se respinge. 45-17 identic. Trecem apoi la competitivitate regională și ocuparea forței de muncă. Suntem în favoarea revenirii la proiectul inițial de buget, dar trebuie să votăm observațiile ingresle. Raportorul este împotrivă. Cine-i pentru? Cereți cuvântul? Alda. Here we have a... Uh, da. Aici, în text, avem, uh, pe lângă proiectul preliminar de buget, amendamentul 602 și 5, 4500. În le vot general, on a decis... Adineori am hotărât că, la liniile la care raportorul propune să revenim la proiectul de buget, Uh, suntem în favoarea acestui lucru, deci revenirii la proiectul de buget. Deci, în ceea ce privește această linie, înseamnă că adoptăm uh, uh, amendamentul 350. Pe celelalte nu le mai votăm. Dar acum votăm doar cifrele. Deci, de fiecare dată când există amendamente legătură cu comentariile, le vom vota. Suntem de acord? Deci, votăm acum comentariile la 4578. Raportorul e împotrivă, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Um, Federul este deja acoperit, apoi avem apoi uh, proiect pilot. Trecem la pagina următoare. Trebuie să votăm rezerva pentru um, amendamentul 665. Um, raportorul este împotrivă. cine pentru? Aldeș, deci, domnul Hartung. Cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la FEDER Um, amendamentul 359 este cel uh, adoptat și socialiștii propu- au propus o rezervă, dar între timp au retras-o. Deci am rezolvat și federul competitivitate regională și ocuparea forței de muncă. Apoi trecem la cooperarea teritorială europeană. Rezerva socialiștilor a fost retrasă de asemenea. Și adoptând amendamentul 360, uh, adoptăm revenirea la, proiect, la proiectul de buget inițial. Dăm pagina. În partea superioară a paginii avem asistență tehnică operațională. Rezerva socialiștilor a fost retrasă și reținem amendamentul 361, um, Restore DB. Apoi, restul paginii sunt proiecte pilot. Pagina următoare trebuie să votăm asistența tehnică și diseminarea informațiilor, strategia pentru Marea Baltică. Nu avem amendamente pentru restaurarea proiectului inițial de buget, așa că votăm toate amendamentele. Mai întâi, um, amendamentul 747 Boeing de la ALDE. cine pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm prin vot electronic. Deci, verificăm vot electronic pentru amendamentul 400, 747 de la ALDE. S-a deschis votul. Votați, vă rog. Prea multe voturi din partea socialiștilor. S-a închis votul. 18 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Deci am rezolvat uh, cifrele, dar avem comentarii la amendamentul 342. Comentarii de la regii. Raportorul e pentru. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci păstrăm cifrele de la amendamentul 747 și comentariile de la 342. Sper că nu depășim uh, plafonul. Nu. Apoi, avem acțiuni pregătitoare și pe pagina următoare până la fondul de coeziune. Socialiștii și-au uh, retras rezerva. Avem un amendament 363 uh, pentru revenirea la proiectul uh, de buget Restore DB. Deci suntem tot la fondul de coeziune finalizarea proiectelor anterioare, amendam, un amendament uh, Restore DB 364 și apoi trebuie să votăm uh, amendamentul 766 de la ALDE care dorește rezervă. Raportorul împotrivă, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 748 retras. Am terminat cu titlul 1B. Mergem prea repede. Trecem la titlul 4. Așa de repede mergem încât am uitat că am votat deja patru ieri. Așa că trecem la proiectele pilot. Are toată lumea tabelele? Avem două tabele un tabel cu lista proiectelor pilot și cifrele și altul cu comentariile care explică conținutul proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare. Coordonatorii au lucrat mult la acest tabel. Domnule raportor, cred că propuneți un vot în bloc un grup nu a primit uh, tabelul cu proiectele pilot, așa că vom aștepta câteva minute pentru ca toată lumea să aibă um, tabelele în fața ochilor. Laura, trebuie să dați uh, membrilor grupului dumneavoastră aceste tabele, grupului nostru, în fine, spune domnul președinte. Pentru că dați tabelul uh, celor de la comisie, dar noi suntem de aici, de la Parlament, așa că trebuie să avem prioritate. Are toată lumea acum uh, documentul? Putem vota în bloc cifrele mai întâi și apoi comentariile? Bine. Deci votăm în bloc cifrele pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. cine e pentru? Împotrivă? Două voturi, abțineri? Pentru comentarii acum. cine e pentru? Împotrivă. Tot două voturi, abțineri, se adoptă. Foarte bine. Nu mai sunt alte voturi. Felicităm raportorii. Bon, alors, avant... Înainte de a pune capăt lucrărilor noastre, am prevăzut să terminăm la ora 11, dar am rezolvat atât de repede. Anul viitor nu trebuie prevăzută decât uh, o jumătate de zi pentru toate voturile. Acum. Voi uh, ne, ne va reproșa administrația faptul că am rezervat sala pentru mai multe zile și nici nu vom folosi în această dupămasă. Dar mai bine să fim eficienți, să terminăm repede decât să avem nevoie să organizăm ședințe suplimentare. Dar înainte de a pune capăt lucrărilor, aș dori să precizăm ce vom face săptămâna viitoare. Salvador a dorit să pună această întrebare. Au départ, hein, nous avons prévu. Initial. prevăzusem următorul lucru. Săptămâna viitoare avem două categorii de voturi importante și alte voturi mai puțin importante. Mai întâi, ca în fiecare an, opt zile după votarea amendamentelor la proiectul de buget, votăm rezoluția Parlamentului. Și termenul pentru depunerea amendamentelor este? Când este? Pe, uh, având în vedere că ne vedem pe 8, trebuie să se știe foarte repede, foarte clar care este termenul pentru amendamente, pentru rezoluție. Și apoi vom mai avea de dezbătut proiectul de raport interimar pentru cadrul financiar multianual, pentru a lăsa timp grupurilor să examineze raportul interimar adoptat de Comisia pentru Buget și uh, să depună eventual amendamente pentru a vota în plenare la Strasburg pe 23 octombrie. De aceea am prevăzut o reuniune extraordinară pentru după masa zilei de 8 octombrie, care va trebui consacrată dezbaterii raportului intermediar. Pentru a avea suficient timp între dezbatere și vot, votul va avea loc pe 11. Deocamdată am prevăzut să reținem întreaga zi de miercuri 10 și joi 11 octombrie pentru a vota raportul interimar și rezoluția și alte rapoarte care mai sunt pe ordine de zi, pentru care avem raportor pentru aviz. Întreb secretariatul. Nu știu, nu sunt sigur că avem nevoie de 5 jumătăți de zile. Vom vedea. Deocamdată, păstrați cele cinci ședințe pe agenda. Dacă reușim ca și săptămâna aceasta să facem economie de timp, să terminăm mai repede, cu o jumătate de zi, nimeni cred că nu va plânge, uh, cu excepția administrației Parlamentului. Deci, rețineți aceste date, nu uitați obiectivul care este să ne întoarcem acasă mai repede și până la prânz vă vom spune care este termenul pentru depunerea amendamentelor pentru rezoluție. Pot să vă spun chiar de pe acum că termenul limită pentru depunerea amendamentelor la rezoluție este 8 octombrie, ora 12. Și pentru uh, cadrul uh, financiar multianual am, a a trecut deja termenul limită, deci nu mai trebuie să ne punem astfel de probleme metafizice. Salvador, am avut o rapoarte foarte importante și întrebarea mea se referă la, ter- la, calen- la termenele limită pentru că inițial votul era prevăzut pentru 11, dar vreau să știu dacă putem să-l uh, punem pe 10 în loc de 11. Știu că uh, secretariatul trebuie să vadă cum uh, anume schimbă procedura, dar vreau să știu dacă ar fi posibil să uh, avem voturi miercuri pe 10 mai bine. Yeah, it must be under 11 This is the problem. Dacă nu apar dificultăți politice majore, poate că o să putem vota pe 10 rezoluția. Eventual și raportul interimar, dar depinde de cât de ușor vor ajunge raportorii uh, la compromisuri privind amendamentele. Nu trebuie nici să ne grăbim prea tare, pentru că nu e ușor. Deci putem să ne punem ca obiectiv pentru rezoluție, în orice caz să votăm pe 10 și dacă se poate să votăm și cadrul uh, financiar multianual. Raportorii sunt prezenți. dar totuși mai realist uh, pentru cadrul financiar multianual vom vota pe 11. Helga, astăzi presa este foarte atentă asupra noastră și spune că liderii europeni uh, au în vedere bugetul zonei euro mm, și introducerea taxei pe tranzacție financiare uh, în zona euro. Mă tem că la summitul viitor din octombrie uh, se vor vehicula foarte multe idei noi și amendări de tratat, iar noi ce facem acum? Avem negocierile pe CFM, uh, dar în uh, stil de modă veche. E foarte clar însă că liderii noștri politici au idei uh, extrem de inovatoare acum, iar ceea ce se va întâmpla la Consiliul din octombrie și la reuniunile pe CFM Uh, vor fi lucruri care vor redefini situația politică și noi trebuie să fim pregătiți. Asta aș vrea eu să spun. Acum trebuie mai întâi să vedem ce înseamnă aceste evoluții, pentru că nu e nimic bătut în piatră, și să ținem cont de aceste schimbări, ca să putem să discutăm săptămâna viitoare. Aveți dreptate. Vom avea ocazia să discutăm acest lucru în momentul în care vom examina proiectul de aviz pentru care sunt eu raportor în legătură cu raportul uh, doamnei Tyson de la Econ, în raport de inițiativă în legătură cu propunerile domnului președinte Van Rompuy pentru consolidarea Uniunii Economice și Monetare. Econ uh, a cerut un raport inițiativă încă din iunie, după Consiliul European din iunie, pentru a-și uh, prezenta punctul de vedere și pentru uh, ca votul în plenară să aibă loc în momentul Consiliului European din octombrie. Și ca și Helga, și eu am fost surprins și îngrijorat de faptul că în documentul președintelui Van Rompuy de acum uh, vreo două săptămâni ca, pentru a sta la baza negocierilor uh, și chestionarul de plecare adresat colegilor din Consiliul European pentru pregăti acest Consiliu European din octombrie, se vehiculează ideea unui buget, ceea ce el numește un buget central al zonei euro. Acum două zile, M-am întâlnit cu domnul președinte Van Rompuy, nu între patru ochi și de fapt ne-am întâlnit pentru a discuta despre alt subiect, dar am încercat să profit de ocazie pentru a obține mai multe precizări în legătură cu ce avea de gând și, pe de altă parte, ca și dumneavoastră, ca și Helga și alți colegi, am auzit și am citit declarații ale unor șefi de state și se pare că mm, există multă confuzie Există cu siguranță mm, anumite strategii tactice, dar există două puncte de vedere diferite care uh, În ceea ce privește acest vocabular, uh, de, acest termen de buget pentru zona euro, unii spun va exista un mecanism european de stabilitate, deci un fond de ajutorare a țărilor uh, din zona euro care se află în situații de dificultate și, eventual, mai târziu, să creeze un fond european de garantare a depozitelor bancare sau de sprijin pentru băncile care riscă falimentul. Președintele Barroso a anunțat că va face propuneri în acest sens. Atunci va trebui să se găsească o garanție financiară pentru a asigura piețele financiare și anume că pentru ca fondurile uh, împrumutate pe piețe să uh, beneficieze de uh, ratingul AAA pentru a beneficia de resurse pentru acest buget. Iată, aceasta este prima abordare, prima ipoteză sau primul model, dar mai există un alt, o altă poziție. Unii ar sugera că acest buget al zonei euro ar putea avea ca obiectiv și ajutorarea prin ajutoare financiare de tip subvenție a unor state care beneficiază deja de asistență. Și atunci, acest lucru ar însemna că se reinventează fondul de coeziune sau se suplimentează fondurile de coeziune pentru aceste state. Și adaug, și de asta am, am, am reacționat și am spus acest lucru președintelui Van Rompuy, că am fost foarte surprins uh, de momentul în care a lansat această idee, pentru că a lansat ideea unui nou buget chiar înaintea negocierii bugetului comunitar, în momentul în care această negociere este foarte delicată cu două categorii de țări care se opun una alteia, unele state doresc să înghețe sau să scadă bugetul european, altele doresc să să crească bugetul european, așa că este evident că o astfel de propunere nu putea să cadă mai prost. Acestea fiind spuse, vom avea ocazia să dezbatem aceste propuneri în momentul în care vom uh, examina raportul uh, pentru aviz pe care îl pregătesc, uh, pe care îl voi prezenta săptămâna viitoare și uh, atunci vom adopta amendamente sau vom sugera amendamente doamnei Tyson cu care m-am întâlnit ieri și care este foarte deschisă contribuțiilor noastre. Și, bineînțeles, va trebui să vedem eventual cu ocazia votului de săptămâna viitoare privind raportul interimar la buget sau în votul în plenară între ședința Comisiei pentru Bugete și uh, plenara 23 octombrie, să vedem dacă introducem rezoluția doamnei Tyson sau rezoluția noastră privind raportul interimar, dacă introducem un paragraf sau o frază în legătură cu astfel de proiecte. Ca și Helga, sunt și eu surprins și puțin îngrijorat că se introduce încă un element de confuz, care aduce confuzia într-o dezbatere deja dificilă. Mai sunt alte observații? Nu? Atunci vă mulțumesc. Suspend ședința și ne vedem lunea viitoare la ora 15 pentru examinarea proiectului de raport interimar. Suspend ședința.